Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Stimați colegi, doresc să deschid ședința constitutivă a Comisiei pentru Industrie. Vă salut pe toți, bine ați venit în această comisie. Mă bucur să-i văd pe cei pe care îi cunosc deja și mă bucur și să-i salut pe cei care sunt noi în această comisie și le urez o bună colaborare cu noi în comisie. Vreau mai întâi să vă comunic că această reuniune este transmisă live. Putem începe acum cu reuniunea noastră, stimați colegi. Cunoașteți obiectivul acestei reuniuni, trebuie să alegem prezidiul acestei comisii, trebuie să alegem un președinte și cel puțin trei vicepreședinți în conformitate cu articolul 181 al regulamentului de procedură. Vom alege mai întâi președintele și după aceea vicepreședinții și fiind dat că toată lumea are după aceea probabil alte întâlnire, eu aș zice să începem direct cu alegerea. Alegerea primului președinte trebuie mai întâi să stabilim că în conformitate cu articolul 195 aliniatul 2 avem nevoie de o pătrime de voturi în Comisia ITRE. Văd că suntem foarte numeroși, deci cu siguranță am îndeplinit acest cvor. Aș vrea să vă rog să exprimați acum propunerea pentru președintele Comisiei ITRE, colega noastră del Castiliu. Sorry, sorry. Yeah, now, Michael, that's the first uh, <laughs> problem. Uh, Aș vrea să propun uh, domnul Răl. Colegă Herbert Reul, Mulțumesc, propus a fost colegul nostru, domnul Roy, Herbert Roy. Există alte propuneri? Nu este cazul, așa încât prin aclamare putem să îl confirmăm pe noul președinte al comisiei noastre. Stimate coleg Royal, drag, dragă coleg, aș vrea să te felicit pentru uh, obținerea acestui post și să te rog să vii aici în față. Uh, colegul Turmes uh, dorește să spună câteva cuvinte, așa încât puteți să-i dați dumneavoastră cuvântul în uh, noua dumneavoastră calitate de președinte al acestei comisii. Mulțumesc, dragi colegi și dragi colegi. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Uh, colegul Turmes a dorit să ia cuvântul și uh, va putea face acest lucru imediat. Claude Turmes. Vroiam întâi să vă felicit uh, pentru uh, numirea în această funcție importantă ne-am gândit mult dacă să vă susținem sau nu și am pornit de la premisa că înțelegerea dumneavoastră uh, și atitudinea va fi uh, nu aceea de a aduce propriile păreri uh, în legătură cu Consiliul aici în față, ci ceea ce stabilim noi aici în comisie. Avem uh, directiva în ceea ce privește etichetarea și imobilele și cred că pentru noi va fi foarte important uh, să ne spuneți câteva cuvinte uh, referitoare la cum priviți dumneavoastră aceste lucruri în calitate de președinte atunci când este să ne reprezentați în dezbatere atât de importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru acest impuls semnificativ. Mai dorește cineva să ia cuvântul în ceea ce privește regulamentul? Uh, da, aș vrea să fac o scurtă observație și anume să uh, vă felicit în primul rând și să propun ca noul președinte ales um, sunt convins că uh, va uh, avea aceeași obiectivitate în ceea ce privește energiile regenerabile ca și uh, ceilalți membri. Mulțumesc și eu. După această introducere cât se poate de voioasă, aș dori, dragi colegi și colegi, să vă mulțumesc în primul rând pentru această numire și să dau și domnului Goebbels cuvântul. Stimate domnule președinte, vreau și eu să vă felicit pentru alegerea în această funcție și mulțumesc uh, deja de acum pentru activitatea pe care o să o depuneți. Eu nu sunt însă de acord cu remarca făcută de colegul meu, domnul Termes. Mulțumesc. Domnul Cicester dorește să mai ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului meu, a noului grup, a conservatorilor și reformiștilor europeni, aș vrea să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră. Aș vrea să vă doresc numai bine în acest post. Știu cu ce provocări veți confrunta și vă doresc succes. Vă mulțumesc și eu. Mr. Domnul da, mulțumesc uh, și noi, grupul uh, liberal în Parlamentul European, vrem să vă felicităm, să vă urăm numai bine și știți că transparența este totul în această comisie. Vă mulțumesc! Da, vă rog. Domnul Lambsdorff. Mulțumesc, stimate domnule Roel și eu susțin alegerea dumneavoastră în calitate de președinte și trebuie să vă spun că întotdeauna cu demnitate v-ați comportat în această comisie așa cum ne-am dorit. Vreau să vă spun de asemenea că sunt împotriva calomniilor care s-au exprimat aici din aur. Mrs. Ulafska, I hope it's correct. Doamna Olaf Scock, <laughs> Într-adevăr, e un nume foarte greu de pronunțat. Olescoc. Vroiam să spun, în calitate de vicepreședinte a grupului socialiștilor și democraților de la Parlamentul European, vreau să vă felicit pentru postul dumneavoastră și eu însă, în calitate de nou membru al Parlamentului, bineînțeles sunt uh, membru nou aici la Comisia ITRE, sper să avem o activitate uh, plină de rezultate, chiar dacă de multe ori probabil că va fi dificilă. Iar grupul nostru dorește să avem foarte multe dezbateri și decizii importante pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Can you listen? Can you read the name? I cannot read the name from here. Excuse me. It's your scuzați, nu vă pot citi numele. Matias mă numesc. În numele grupului Stângi Unitare aș vrea și eu să vă felicit pentru faptul că ați fost ales și să vă urez uh, mult succes. Aș vrea să vă spun că dorim cu toții să conlucrăm. Cu siguranță că vor exista teme politice importante pe care le vom dezbate împreună. Mulțumesc! Dragi colegi, o să mai încerc încă o dată să vă expun părerile mele. În primul rând, vă mulțumesc pentru că m-ați ales în această funcție. Știu că este o onoare să deții o astfel de funcție, este în același timp și o mare provocare, o mare responsabilitate, pentru că, în primul rând, avem o comisie care este foarte importantă în Parlament, o comisie dificilă, dar și o comisie care dezbate probleme foarte dificile din punct de vedere politic și este câteodată greu să găsești un răspuns corect și bun pentru democrație. Comisia noastră însă are și o tradiție foarte bună prin președinta dinainte, doamna Nibler. Cred că avem o tradiție pe care ne putem baza și cred și sper să pot să-i calc pe urme. Vă mulțumesc pentru această activitate. Puteți să fiți siguri însă că voi uh, depune și voi îndeplini această funcție așa cum trebuie, profesionist, corect, ca un negociator, așa cum trebuie un negociator să fie în această poziție. E bine de la sine înțeles. Bineînțeles că foarte mulți avem păreri diferite despre diferite teme. Aceasta este și caracteristica democrației, acesta este ceea ce face democrația atât de frumoasă și trebuie să reușim să purtăm aceste discuții în acest context. Acesta este și plusul, plus valoarea Europei, că putem să ne exprimăm păreri diferite, putem să dezbatem pe teme diverse și să avem păreri diferite. În calitate de președinte, eu am o responsabilitate foarte clară, puteți să, vă asig- să fiți siguri că voi fi la nivelul acesteia. În același timp, comisia aceasta are o responsabilitate importantă după alegerile europene din iunie, pentru că știți că mulți cetățeni nu sunt neapărat entuziaști față de proiectul european. Dacă vom reuși să avem rezultate pozitive și bune din proiectele noastre care să-i convingă pe oamenii că, pe oameni că Europa merită, aceasta nu va depinde de activitățile pe care le vom depune noi. Și îmi doresc ca noi împreună să reușim acest obiectiv. Avem subiective, subiecte foarte importante de dezbătut și, bineînțeles, dezbaterile contradictorii sunt o parte din aceste soluții. Sper însă să reușim să fim constructivi, sper să putem să purtăm discuții pe, în perioadă destul de lungă de timp pentru ca să putem cu adevărat să găsim un rezultat. Iar lucrurile care nu sunt atât de importante, sper să le tratăm mai repede, astfel încât să nu purtăm decât acele dezbateri care cu adevărat sunt importante pentru cetățeni și care pot să-i convingă de importanța Europei. Pentru că noi să reușim să reprezentăm interesele Parlamentului în fața celorlalte instituții, cum ar fi Consiliul, uh, Comisia sau în fața altor comisii, trebuie să știm care este părerea noastră în primul rând. Noi ne ocupăm de industrie, de cercetare, de tehnologie, de energie și trebuie să ne impunem interesele noastre și uh, Uh, față de alte interese care sunt reprezentate ca importante. Într-o perioadă foarte dificilă economică în Europa, trebuie să înțelegem că nouă ne reveneau o răspundere foarte importantă și sunt convins că noi vom putea să facem față acestei provocări, vom putea să răspundem la toate aceste întrebări pe care le pun implicit cetățenii. Eu vo- voi contribui acest lucru și vreau să-i rog și pe cei care sunt de mai de mult aici sau cei care au venit acum, cei care vin din diverse grupuri care sunteți dumneavoastră, să colaborăm cât se poate de bine între noi, dar și cu colaboratorii de la secretariat, de care avem foarte multă nevoie, care trebuie să lucreze din greu pentru ca noi să reușim acest proiect. Vă mulțumesc și urez colaborare bună! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord, și anume alegerea vicepreședinților. Avem, dacă rețin bine, patru vicepreședinți de ales. Numele acestora le caut. În primul rând, există pe lângă acei candidați pe care îi voi citi și alte propuneri de candidați, pentru că propuși sunt doamna Toia, domnul Rode, doamna Podimata și un uh, reprezentant domnul Tozinovski al uh, conservatorilor și reformiștilor. Există și alte propuneri pe lângă acestea pentru uh, aceste posturi de vicepreședinte? Observ că nu este cazul. Trebuie să îi uh, alegem pe fiecare individual sau putem să această chestiune a fost uh, epuizată. Toți cei patru colegi sunt aleși în funcțiile de vicepreședinți. Îi log, uh, în consecință, să vină la prezidiu să ni se alăture uh, pentru a putea să mai clarificăm câteva puncte organizatorice referitoare la regulamentul de procedură. So, meine Damen und Herren, damit haben wir Așadar, doamnelor și domnilor, cu aceasta am încheiat partea oficială a acestor alegeri. Uh, suntem apți de muncă, așa că trebuie să mai răspundem la o întrebare și v-aș fi recunoscător dacă putem să o clarificăm în următoarele minute. Uh, secretariatul mi-a atras atenția că Trebuie să stabilim dacă săptămâna viitoare vom avea o ședință a comisiei noastre sau dacă vom renunța la ea. Comisia s-ar putea întruni conform planului ședințelor eh, marți dimineața. De obicei ne întâlnim de la 9 la 12.30 într-un bloc unitar. Temele eh, de discutat ar fi ca într-o primă dezbatere să vedem care sunt chestiunile și subiectele pe care dorim să le abordăm pe viitor, dar vreau să fiu cât se poate de sincer să vă spun că un motiv pentru această ședință ar fi să avem o întâlnire a coordonatorilor pentru că trebuie să răspundem la întrebări care vizează organizarea timpului de lucru. De exemplu, când ne vom întâlni în octombrie, pentru că aceste ședințe trebuie reorganizate practic, prin alegerea președintelui și a vicepreședintelor, vicepreședintelor s-au, uh, ajuns la niște amânări și niște uh, tergiversări, așa încât trebuie să stabilim dacă să răspundem la anumite invitații, de exemplu, în ceea ce privește invitația uh, președinției din Suedia, și, în al treilea rând, trebuie să vedem cum vom aborda cele trei dosare care uh, sunt pe rol. Uh, sunt trei dosare care uh, au trecut de prima lectură și trebuie să vedem dacă mergem mai departe la a doua lectură sau uh, cum procedăm. Uh, deci trebuie să vedem dacă vom, le vom discuta încă o dată, ținând cont că sunt mulți colegi noi. Întrebarea este, deci, avem noi nevoie de o ședință săptămâna viitoare? Este suficientă o întâlnire a coordonatorilor sau trebuie să le facem pe amândouă? Vă rog să vă exprimați vis-a-vis -vis de aceste puncte pentru că nu vreau să iau singur această decizie. Domnul Cicester, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, nu știu foarte bine dacă am avea nevoie de o întâlnire a comisiei, poate e prea devreme pentru aceasta, dar sunt convins că am nevoie de o întâlnire, avem nevoie de o întâlnire a coordonatorilor. Și aș vrea să vă propun să facem o cerere pentru o reuniune a coordonatorilor înaintea întâlnirii comisiei, în dimineața zilei de marți, astfel încât coordonatorii să vorbească despre chestiunile pe care vor să le dezbate. De aceea aș îndrăzni să spun că mulți colegi sunt acum pregătiți uh, să înceapă vacanța de vară și cred că ar trebui să privim lucrurile și din această perspectivă. Din câte am înțeles de la dumneavoastră, domnule președinte, această întâlnire a comisiei ar putea aștepta după vacanța parlamentară de vară. Doamna del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. cum era de așteptat, sunt absolut de acord cu domnul Cicester. După un mandat în care am lucrat împreună atâta timp. Și eu sunt de aceeași părere, cred că toată lumea consideră că nu avem nevoie acum de o întâlnire a Comisiei la Bruxelles și, în schimb, că am avea nevoie de o întâlnire a coordonatorilor, o primă întâlnire, pentru că e clar că trebuie să ne pregătim înaintea primei întâlniri a Comisiei în luna septembrie. Deci, din punctul meu de vedere, sunt absolut de acord cu argumentele prezentate de domnul Cicester. Doamna Riera Madureli. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru că ați fost uh, ales. Sunt uh, sigură că vom colabora foarte bine. Sunt de acord și eu, ca și grupul meu, că poate e prea devreme să avem o reuniune a comisiei. Însă, cred și eu că ar fi bine să avem o reuniune a coordonatorilor. Mulțumesc. Domnul Hatzimarkakis. Domnule președinte, sunt de acord cu domnul Cicester care a spus înainte că ar trebui neapărat să avem o reuniune a coordonatorilor. Dar fiind dat că trebuie să recunoaștem formal faptul că vrem să păstrăm procedurile din prima lectură, pentru că unele sunt încă pe rol, Cred că ar fi bine ca în aceeași zi să avem și o scurtă reuniune de comisie pentru a da acest acord formal de care avem nevoie pentru continuarea acestor dosare. Mulțumesc, domnule Termes. Mulțumesc. Eu, de obicei, sunt de acord cu colegul meu Șații, dar eu cred că ar trebui ca domnul Chichester și socialiștii și colegii de la PPE care și-au dat această părere să fie sprijiniți pentru că e bine să avem o reuniune de comisie săptămâna viitoare. Cred că și alții doresc acest lucru, chiar dacă după aceea vin uh, vacanța parlamentară. Da, aveți cuvântul, nu pot să vă citesc numele. Domnul Pașcu. Mă scuzați că încă nu îi știu pe toți din comisie. Și se vede foarte prost de aici. Domnule Pașcu. Tisztelt elnök úr, Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő és a függetlenek között. Mulțumesc, vin din Ungaria, sunt deputat Maghiar sunt la neafiliați și cred că este foarte important să fim uh, reprezentați și noi în această comisie, ceea ce nu este întotdeauna foarte simplu. Dar aș dori să primesc toate materialele de care a vorbit președintele, pentru ca să pot și eu să mă pregătesc pentru reuniune, pentru ca să mă pot informa despre ce se întâmplă în această comisie. Ne trebuie material pentru ca să înțelegem. Mulțumesc. Plec de la premiza că și secretariatul comisiei va trimite tuturor colegilor noi toată informația despre cu ce se ocupă această comisie. Cred că nu există niciun dubiu. Pe scurt, dacă înțeleg bine, domnul Jatimakakis, dacă sunteți de acord, există un consens pentru faptul că totuși o reuniune de comisie nu este chiar atât de urgentă. Putem pleca de la această premisă, dar că este nevoie totuși de o reuniune a coordonatorilor pentru a pregăti activitatea pentru septembrie și a putea începe imediat după aceea. Atunci, haideți să programăm o reuniune a coordonatorilor, dacă sunteți de acord, și să nu mai programăm o reuniune de comisie. Doamna Matias. Vreau să confirm că și grupul nostru este de acord să organizăm o reuniune a coordonatorilor în această fază. După aceea putem să ne întâlnim în cadrul comisiei. Eh, Mulțumesc. Atunci reuniunea coordonatorilor marți dimineață, reuniunea de comisie după vacanța de vară iar uh, procedura cu privire la cele trei dosare care se află încă pe rol vom, uh, vă vom transmite pe mail. Vă mulțumesc foarte mult pentru această reuniune scurtă. Vă urez celor care nu vin săptămâna viitoare vacanță plăcută, cred că ați meritat-o cu toții și pentru cei care vor veni marți, atunci le urez vacanță plăcută pentru după marți. Mulțumesc! Uh, I know that